Aș dori acum să salut 25 de tineri care se află alături de noi. Ne bucurăm că sunteți aici. Au venit la invitația doamnei Sabine Ferhain, domnul Eller și Nina, domnul Ninas aici la Comisia Cult. Bun venit! Trecem acum Wir kommen zu den Genehmigungen von Sitzungsprotokollen. Trecem acum la adoptarea proceselor verbale. Procesul verbal din 22 iulie 2019 aveți acest document în dosarul dumneavoastră. Are cineva observații în legătură cu acestea? Nu? Atunci propun să adoptăm acestea și vor fi adoptate dacă nimeni nu va face niciun fel de comentariu pe parcursul reuniunii de astăzi. Comunicările președinției. Astăzi avem interpretare în următoarele limbi. Franceză, germană, italiană, italiană, olandeză, engleză, elenă, spaniolă, cehă, maghiară, letonă, polonă, slovacă, slovenă, bulgară, română și croată. Suntem și transmiși pe internet. Această reuniune este transmisă pe internet. Trecem acum la conferința Enciclopedia 2019, doamna Melberde a cerut cuvântul pentru a ne da mai multe informații despre acest eveniment care va avea loc la 11 și 12 octombrie la Bruxelles, European Encyclopedia Conference 2019. Doamna Melberde, aveți cuvântul. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. În 11 și 12 octombrie va avea loc această conferență, conferință Enciclopedia. Acolo vor veni organizații din cel puțin 16 state și reprezentanții ai Parlamentului European, cei care reprezintă Centrul de Cercetare European. Este organizată de Great Norwegian Encyclopedia, această conferință. Va fi pentru prima oară când enciclopedii din Europa și din America de Nord, cei care se ocupă de acest domeniu, vor veni să discute despre provocările comune. Probabil sunt întrebări de ce avem, mai avem nevoie de o enciclopedie în era digitală, uh, când avem acces liber și gratuit la informații pe internet. Cred că există mulți experți care consideră că acum, odată cu știrile false, când avem blogări, influenceri, campanii, avem nevoie de enciclopedii mai mult ca niciodată. Pentru că experții verifică informațiile, există o sursă verificată a informațiilor, așa că e o portiță spre a avea acces la informații care au fost pregătite într-un mod profesionist. Aș dori să mai adaug și faptul că anul trecut Serviciul de Cercetare din Parlamentul European a făcut o analiză cu privire la enciclopediile europene online, acest document va fi prezentat pe parcursul conferinței. Aș mai menționa și faptul că organizatorii m-au rugat să organizez o scurtă recepție pentru parlamentari, să prezint conferința, așa că vă voi transmite invitații să veniți la acest eveniment în data de 9 octombrie. În curând vă voi transmite detaliile și aștept să vă văd acolo și la această recepție și la conferința privind enciclopediile. Thank you very much. Mulțumim foarte mult, doamnă Melbarde. Trecem acum la Ziua Europeană a Limbilor. Multilingvismul în Uniunea Europeană. Așa cum știți, la data de 16, 26 septembrie Ziua Europeană a Limbilor. La reuniunea coordonatorilor am hotărât ca pe acest subiect să organizăm o dezbatere în comisia noastră. Ne-am inspirat din succesul anului 2001, anul european al limbilor, așa că Uniunea Europeană, Consiliul European au hotărât ca în fiecare an, la 26 septembrie, să celebrăm o zi europeană a limbilor. Cu această ocazie, în întreaga Europa vor fi organizate evenimente care să crească conștiința conștientizarea cetățenilor cu privire la limbile care sunt vorbite în Europa și să îi încurajeze pe aceștia să învețe o limbă străină. Declarația comună din 2001 este foarte potrivită. Acolo se spune că fiecare trebuie să profite de avantajele culturale și economice pe care le pot aduce cunoașterea de limbi. Se poate ajunge astfel la o mai bună toleranță, o înțelegere mai bună între oameni care vorbesc limbi diferite și au un context cultural diferit. La dezbaterea de astăzi vreau să salut doi invitați pe doamna Lomova, care vine din pra- de la Universitatea din Praga, și domnul Toici din partea Comisiei Europene. Dumnealor ne vor spune câte ceva despre multilingvism și limbi. Doamnă Lomova, domnule Toici, bun venit, vă mulțumim că ați venit aici, în comisia noastră. Întâi voi da cuvântul pentru 10 minute doamnei Lomova, care ne va vorbi despre legătura între limbi și culturi. Bună dimineața tuturor! În primul rând, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat astăzi aici. Înainte să Vă spun ce am de spus despre limbi și culturi, vreau să vă spun că la Universitatea din Praga noi sărbătorim Ziua Europeană a Limbilor, Vom avea o zi întreagă dedicată activităților care vor prezenta toate limbile, limbile care pot să fie învățate fie la universitatea noastră, Charles, sau în instituțiile noastre din Praga. Am încercat să le număr, dar am uitat cifra. Sunt peste 40 de limbi care pot fi învățate nu doar limbi europene, ci limbi din Asia, suntem în urmă doar cu limbile africane și acum încercăm din greu să facem ceva și în acest sens. Când am fost întrebată dacă sunt dispusă să fac o scurtă prezentare cu această ocazie, m-am gândit să aduc împreună limbile și culturile. Acum trăim în niște vremuri foarte rapide și studenții noștri își doresc de asemenea să învețe foarte repede o limbă. Viteza e aspectul cel mai important. Câteodată a te adapta la acest ritm rapid al vieții contemporane înseamnă că uităm că a învăța o limbă sau a traduce dintr-o limbă într-o altă limbă nu înseamnă doar să cunoști gramatica și noțiuni de vocabular. Fiecare limbă e interconectată cu o anumită cultură exprimă o anumită cultură și de asemenea formează o cultură. Când învățăm o limbă sau când vorbim o limbă, noi, de fapt, prezentăm o întreagă lume, o lume care poate să fie diferită sub multe aspecte de lumea celuilalt vorbitor. De aceea, ca profesor timp de mult timp, traducător, ca vorbitor de mai multe limbi, dar limba chineză e cea de care mă ocup în viața mea profesională, eu am o experiență, am o exper- și o experiență de zi cu zi. Și din această experiență a mea de zi cu zi, aș sublinia faptul că a învăța o limbă, a învăța o cultură, înseamnă a deveni o altă persoană, o când vorbești o altă limbă, probabil știți fiecare dintre dumneavoastră aici din Parlamentul European care faceți această trecere între limbi, nu vorbiți doar folosind anumite coduri, ci se, vă schimbați și ca persoane. Din perspectivă culturală sunteți diferiți în diferite limbi. Sau viziunea dumneavoastră asupra lumii, felul în care înțelegeți lumea e format de limba utilizată. Înseamnă că dacă doriți într-adevăr să stăpâniți o limbă, trebuie să o trăiți, trebuie să fiți empatici față de diferențe. Prin această experiență a limbilor, e important aici și aspectul cultural. Astfel, prin toate aceste noi cunoștințe, începeți să înțelegeți mai bine și propriile percepții. În cehă avem o vorbă care cred că se regăsește și în alte limbi europene. Atâtea limbi câte, decât câte limbi vorbești, atâția oameni ești. E un lucru adevărat și noi care vorbim mai multe limbi înțelegem foarte bine aceast, acest proverb. Cred că ar trebui să vă dau un exemplu. Și gândindu-mă la acest exem- la un exemplu, m-am gândit la cultură M-am gândit. Bine, să încerc cu cuvântul cultură. Am făcut o verificare în patru dicționare, două de limbă engleză, unul de limbă cehă și unul chinezesc. Și după ce am făcut această verificare a definițiilor în dicționar pentru cuvântul cultură, care bineînțeles e un termen complicat, am încercat apoi și să vin cu contraargumente din utilizarea zilnică și spre surpriza mea e foarte diferită această utilizare față de ce am găsit în dicționar. Dacă faceți o verificare în dicționar, întâi am folosit Oxford Learner's Dictionary, aici erau cinci definiții, am simplificat definițiile, erau mult mai lungi, putem să rezumăm în felul următor – Definiția subliniază existența socială, societatea, structurile sociale, valorile sociale ca fiind cele care creează o cultură. Doar în a patra intrare în dicționar avem activități cum ar fi literatură, muzică, artă, film și așa mai departe, din nou și acestea încadrate în rețeaua socială. Dacă ne uităm la dicționarul în limba cehă, aici definițiile sunt asemănătoare, foarte asemănătoare. Sunt mai simpliste, nu sunt atât de multe. Și, din nou, cultura e înțeleasă ca fiind ceva legat de artă, iar în cazul Cehiei știința apare înainte de artă. Aveți aici dicționarul american Merriam-Webster. Nu voi intra în detalii, dar aceste definiții nu sunt identice cu dicționarul Oxford care ne arată cum diferite percepții din diferite contexte formează o definiție. Și apoi avem definiția chinezească, cea mai simplă și cea mai scurtă, E foarte interesantă pentru că subliniază înțelesuri specializate și există și înțelesuri care lipsesc în limbile europene, în exemple pe care tocmai le-am văzut, cum ar fi abilitatea de a scrie și a avea niște cunoștințe generale. Când citeam aceste definiții în dicționare, am fost surprinsă să văd cât de diferite sunt definițiile față de ceea ce utilizăm noi în limbajul actual. Nu pot să vorbesc din perspectiva unui vorbitor nativ de limba engleză, însă cred că și aceștia ar fi de acord cu niște observații și din experiența mea cehă. Când cehii vorbesc despre cultură, ei înțeleg că vorbesc despre artă, film și poate divertisment. Când eram tânără, divertismentul nu făcea parte din cultură, însă acum face parte din cultură și nu s-ar gândi la toate acele aspecte sociale care apar în definiții. În utilizarea termenului în limba chinezească, aici, dacă o analizăm, ne-ar surprinde faptul că există un înțeles care este înrădăcinat în tradiția internă a țării, care nu e folosit în definiția din dicționar. Cultura ca un set de manifestări externe a unor obiceiuri specifice, cum ar fi, și acum vă voi spune care e definiția din enciclopedia chinezească îmbrăcămintea, îmbrăcămintea pentru cap și ceea ce se întâmplă în casă. Există, iată, aceste înțelesuri pe care nu le regăsim în definițiile noastre pentru cultură. Pentru a încheia cu acest mic exemplu, putem să vedem că limbajul formulează anumite lucruri, percepem realitatea prin intermediul limbii și, în același timp, se fac eforturi în societate se fac asemenea eforturi pentru a avea o definiție prescriptivă a cuvintelor noastre, care câteodată intră în conflict sau diferă față de utilizarea zilnică a unor asemenea cuvinte. Putem să vedem astfel imensa varietate, bogăție și flexibilitate a limbii în mediul său natural unde se creează înțelesuri spontane. Dicționarul e întotdeauna cu un pas în urmă. Sau încearcă să limiteze aceste înțelesuri, înțelesuri care sunt nenumărate. Pentru a încheia, voi spune, dacă ne dăm seama de această complexitate, de interconectarea care există între limbă și uh, mediul în care se dezvoltă o limbă și mediul pe care îl formează o limbă, când conștientizăm toate acestea, începem să înțelegem și începem să ne bucurăm de diversitatea lumii și în același timp putem să ne înțelegem unii pe ceilalți în profunzime și nu doar să proiectăm propria noastră înțelegere pe interlocutor. În același timp, putem să ne înțelegem pe noi înșine mai bine și să înțelegem mai bine cultura noastră. Și până la urmă să depunem eforturi astfel încât să reunim toată această diversitate în niște valori și perspective universale. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție și ar fi trebuit să vorbesc în limba cehă, de fapt. Vielen Dank, Frau Lomova. Vă mulțumim, doamnă Lomova. Și acum îi voi da cuvântul domnului Toici din partea Comisiei Europene pentru prezentarea dumnealui cu privire la predarea limbilor în Uniunea Europeană. Și dumneavoastră aveți 10 minute pentru prezentare. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Franz. M-aș folosi de timpul care mi-a fost acordat să vă spun câte ceva despre care sunt provocările și ce facem noi. Ați vorbit deja despre Ziua Europeană a Limbilor, ne-ați spus ce înseamnă. Dacă vă interesează ce se va întâmpla în diferitele capitale, puteți să vedeți pe site-ul Comisiei uh, Apar acolo evenimentele care vor fi făcute de diferitele instituții de limbi sau evenimente făcute de Comisia Europeană, peste 100 de evenimente care vor avea loc. Dacă vă interesează, să intrați pe pagina noastră de internet. Care sunt provocările? Obiectivul nostru este să fie învățate încă două limbi față de limba maternă. Să vedem ce s-a întâmplat în ultimii ani. Iată cum arată situația pentru a învăța o primă limbă străină, aici progresele sunt mari, putem să vedem care sunt evoluțiile între 2003-2016. Avem această rețea noastră, avem un sistem pentru a putea contoriza toate acestea. Vedem că se învață tot mai des o limbă străină, se începe mult mai devreme, mai încă înainte de școală, se începe cu învățarea unei limbi străine. Deci lucrurile arată bine pentru prima limbă străină învățată. Dar scopul nostru e, cum vă spuneam, să se învețe încă două limbi străine față de limba maternă. Aici lucrurile nu arată la fel de bine. Puteți să vedeți ce s-a întâmplat din 2003. Nu putem să vedem niciun fel de progres în felul în care este predată această două limbă, cât de repede se începe cu învățarea ei. Avem state membre în care, iată, se începe foarte târziu cu învățarea unei uh, unei a doua limbi străine. Nu e un aspect important din programul școlar. Cum spuneam, progrese bune pentru o primă limbă străină predată, însă pentru a doua limbă străină lucrurile nu stau la fel. Apoi, în formarea profesională, aici sunt provocările cele mai mari. Există asemenea discuții și în statele membre. E nevoie ca fiecare să aibă șansa să învețe o limbă străină. Și cei care uh, sunt în uh, educație profesională. Și aici există provocări foarte mari la punerea în aplicare a politicilor noastre. Ce se învață? Iată aici o listă cu limbile care sunt cel mai des învățate, niciun fel de surpriză aici, aproape toată lumea învață limba engleză, e limba care domină, este cea care este învățată în toată Europa, apoi pe locul 2, cum puteți să vedeți, este franceza, Urmează germana, spaniola, rusa și apoi italiana. Vedem că domină engleza în învățare. Până acum v-am spus ce fel de limbi sunt oferite, sunt predate, la ce se participă în învățare. A participa e un lucru, la sfârșit să poți într-adevăr să folosești o limbă e un alt lucru. putem să vedem mai în detaliu și acest aspect. Am avut un chestionar pe care l-am făcut acum câteva, câțiva ani. Am vrut să vedem cum arată competențele lingvistice în diferitele state membre. Nu trebuie să vă uitați acum la cifrele care apar acolo. Cu albastru sunt cei care au ajuns la un nivel bun. Oameni de 15 ani au fost testați. în apoi mai puteți să vedeți că lucrurile stau altfel pe partea galbenă și verde în funcție de nivelul de limbă pe care trebuiau să îl aibă acest oameni. Țineam cont de calificarea făcută de Consiliul European. Când se ajunge la un nivel B1, B2, asemenea competențe lingvistice, dar vedem că diferențele și aici sunt foarte mari unde ne aflăm. Cu prima limbă străină s-au făcut progrese. De fapt, aproape toată lumea învață astăzi limba engleză. Pentru a doua limbă străină învățată, ca și înainte, rămâne problematică, nu se face foarte des și ce mai e important să zicem, v-am arătat aceste limbi franceză, germană, engleză, spaniolă dar avem foarte multe limbi aici, în Europa. Și dacă vrem să ținem cont de toate, nu putem vorbi doar de franceză, engleză, spaniolă, italiană, ci și portugheză, bulgară, letonă și așa mai departe. Ce se poate spune după această analiză? Care este obiectivul nostru politic și în politica pentru educație? Așa cum știți, a existat o discuție la summitul informat de la Göteborg de acum 2 ani, unde s-a discutat despre Carta Socială Europeană. Acolo au fost și șefii de guvern și membri ai Parlamentului care au discutat la nivel, la nivel neoficial și anume cum putem să progresăm în sistemul educațional din Europa. Acum acesta este un obiectiv să avem o zonă europeană a educației și aici limbile joacă un rol foarte important. Acest spațiu european al educației își dorește să asigure o mobilitate transfrontalieră, să fie un standard. Fiecare care dorește să învețe o limbă pentru a putea lucra altundeva în Europa trebuie să se bucure bucură de această mobilitate. Și vedem că aici intervin competențele lingvistice. Când acestea lipsesc, este afectată această mobilitate. Și apoi ne mai gândim să existe o solidaritate pentru acest spațiu, statele membre să își ofere sprijin reciproc și să își uh, dezvolte în continuare politicile educaționale. Prin această colaborare, calitatea este cea care trebuie să fie crescută. Apoi, Consiliul European are un obiectiv specific cu privire la învățarea de limbi străine. Din nou, acest obiectiv de a se învăța două limbi străine față de limba maternă. Din partea Consiliului, am primit și o recomandare, cum să se pună toate acestea în aplicare. Nu e ceva foarte nou, e un lucru de care ne ocupăm de mult, dar acum ne dorim să venim cu un nou avânt. Ce am făcut noi în comisie și Consiliul a adoptat o recomandare în acest an, în mai, o recomandare în ceea ce privește învățarea de limbi. Această recomandare stabilește din nou obiective și apoi câte ceva și despre punerea în aplicare a obiectivelor. Obiectivele sunt în primul rând rând, limba de predare. Limba de predare trebuie să fie bine învățată, nu vorbim aici doar de limba maternă, ci de limba de predare, care e importantă pentru toți elevii, toți studenții. Apoi, încă o limbă europeană care să fie învățată astfel încât să se poată face ceva cu ea, de exemplu în scopuri sociale, în scopuri de învățare, în scopuri profesionale, Consiliul nu a vrut să se limiteze la definiția Consiliului în ceea ce privește nivelul de limbă, ci o limbă pe care, care să fie, poate fi utilizată pentru a învăța altceva, pentru a lucra și așa mai departe. Și apoi o a treia limbă cu un anumit nivel de fluență. Importante aici sunt și limbile mici, pentru că dacă ne dorim să avem acest spațiu european, noi suntem mândri de diversitatea europeană, dar lucrurile în realitate stau în felul următor. Fără engleză nu se poate astăzi. Este limba de circulație, este foarte importantă. Dar în Europa suntem într-un spațiu multicultural. Avem diferitele state membre și cine dorește să le cunoască, e important să mai învețe și o altă limbă, limba statului învecinat sau orice altă limbă de inter interes. Cum vom ajunge la aceste obiective? Vă voi spune câte ceva despre punerea în aplicare a obiectivelor. Am discutat cu experții, am discutat în Consiliu despre un alt tip de predare cu accentul pe limbi. Predarea de limbi în școală, mai ales să fie integrată, să nu țină doar de cel care predă limba străină, ci de toți ceilalți, trebuie să se pună în aplicare. Intervine aici mobilitatea, o abordare pozitivă pentru diversitatea lingvistică actuală. Trebuie să vedem cum pot să fie validate și alte limbi, limbi mai mici. Eu am studiat la Hamburg, un oraș mare și acolo, între timp, programul școlar s-a schimbat, se poate învăța și o a doua limbă. Aș putea să învăț acum chiar și bulgară. De exemplu, dacă aș avea de gând să mă mut în Bulgaria. Un alt punct am discutat și despre profesori. Fără profesori nu se poate, trebuie să fie continuată formarea acestora, astfel încât cei care învață și cei care predau să cei care predau limbile străine să aibă posibilitatea de a merge într-o țară străină pentru o perioadă. Lucrurile încă nu stau așa. Iată ceea ce ne dorim să facem, încă ceva pe scurt. Avem resurse pe care le punem la dispoziție profesorilor, avem School Education Gateway. Aici puteți să găsiți multe materiale, multe materiale pentru cei care învață și pentru cei care predau. Apoi, foarte important, mai avem programul Erasmus. Cu siguranță îl cunoașteți foarte bine și v-ați ocupat de el în ultimele luni. Aici obiectivul programului Erasmus e tocmai învățarea de limbi, totul în programul pentru mobilitate, cooperare și o mai bună politică. E un lucru care joacă un rol foarte important. Vă mulțumesc! Vă, mulțum, vă mulțumim, domnule Toici, o prezentare foarte interesantă. Avem la dispoziție două minute pentru fiecare persoană pentru întrebări. Vom utiliza procedura de tip ping-pong. Înseamnă că atunci când puneți o întrebare, trebuie să spuneți și cui îi adresați această întrebare, astfel încât să știm cine trebuie să răspundă la întrebare. Și Puteți să vă anunțați acum că doriți să interveniți, avem o listă cu vorbitorii pe care o pregătim acum, dar înainte vor lua cuvântul coordonatorii pe care îi voi ruga să intervină și începem cu doamna Șoidrova. Aveți cuvântul. Děkuji moc. Já toho využiji, že mohu mluvit česky a chci poděkovat paní profesorce Lomové za to její eh, vystoupení, kde spojila. Voi profita de această ocazie pentru a vorbi limba cehă. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Lomova pentru această intervenție. Dânsa prezentat legătura între limbă și cultură. Eu n-aș vrea să ocup mult din timpul dumneavoastră, poate și alți colegi ar dori să intervină să pună întrebări în legătură cu experiența doamnei Lomova în legătură cu limba chineză. Eu una mi-aș dori doar să știu care sunt uh, exigențele temporare dacă vrem să învățăm limba uh, chineză. Oare asta ia mult timp? Și apoi o întrebare pentru domnul Toici. Nu sunt uh, de acord cu această idee conform căreia toți elevii de 14 sau 15 ani uh, ar trebui să învețe o a doua limbă străină. În cadrul uh, școlii ciclului gimnazial la noi în țară se întâmplă că mm, elevii de această vârstă nu uh, gestionează încă bine nici prima limbă străină, deci cred că aici ar trebui să primeze mai degrabă calitatea decât cantitatea. Așadar, să existe uh, o exigență pentru o primă limbă străină, după care cei care își doresc acest lucru și sunt capabili să poată să studieze o a doua limbă străină. Însă această solicitare, această exigență de a învăța o a doua limbă străină, așa cum există ea în Cehia, uh, creând impresia în același timp că Uniunea Europeană este cea care impune acest lucru, uh, practic uh, presupune că uh, acești elevi nu vor ajunge niciodată să vorbească bine limba engleză, pentru că poate sunt copii care nu sunt uh, talentați la limbi, engleza este o limbă uh, dificilă, uh, apoi pe lângă engleză mai trebuie să învețe și germană, așadar niciuna dintre limbi nu va fi învățată așa cum trebuie. Prin urmare, este important să învățăm mai bine o limbă străină, după care cea de a doua uh, să rămână ca și opțiune facultativă pentru elevii și studenții care sunt interesați de acest lucru. Mă gândesc că asta vizează cam jumătate dintre uh, elevi. Deci eu sunt pentru a doua limbă străină, care de obicei este franceza, însă important este ca elevii să fie deja capabili să stăpânească măcar o uh, primă limbă străină așa cum trebuie. Well, for my own experience, very briefly, actually... Foarte succint pot să vă spun din experiența mea uh, că problema este una legată de uh, cea de-a doua observație făcută și anume că Uh, până la urmă trebuie să facem față unei noi realități atunci când învățăm uh, o limbă. De aceea nu e ușor să înveți limba chineză, pentru că o, ocazia uh, de a trăi pe viu realitatea chineză este o chestiune foarte complicată. Uh, nu voi pierde timp însă cu această uh, ocazie pentru întrebări legate de uh, uh, probleme urgente de politică, însă pot să fac un scurt comentariu. Bunica mea uh, s-a născut la sfârșitul secolului al XIX-lea și a primit o educație de bază, însă vorbea totuși două limbi străine pentru că a trăit într-o limbă, într-o comunitate bilingvă, mă scuzați. Uh, Firește, oamenii atunci când învață limbi uh, manifestă talent uh, în proporții diferite, unii învață ușor, alții mai greu, însă până la urmă ideea este să fie expus la un mediu care favorizează învățarea limbilor. Nu ține totul uh, neapărat doar de talent. Deci cred că aici suntem cu toții cam la egalitate. Putem să gestionăm cu toții două limbi dacă trăim într-un mediu în care acestea se folosesc. Doamna Șoedrova a avut o întrebare importantă. Nici din, la nivel politic nu suntem cu toții de acord. Nici în comisie, nici în Consiliu. Nu e ușor să se învețe două limbi străine. Există și motive politice pentru o primă limbă străină. Acum această primă limbă străină e engleza. Există o asemenea diversitate de limbi în Europa. Dacă cineva vrea să cunoască Cehia, Portugalia, atunci, cu engleza, da, se pot face multe, însă, așa cum ne spunea și doamna Lomova, dacă dorim să înțelegem o cultură, e important să existe această șansă de a se putea învăța o a doua limbă. Așa am început cu evaluarea noastră politică. Nu sunt pe deplin în de acord cu faptul că prin învățarea unei a doua limbi străine, este, afectat calitate, este afectată calitatea primii limbe, primei limbe străine învățate. Nu cred că lucrurile stau într-adevăr așa. Din nou, se face o diferență de nivel. Prima limbă străină care e învățată este cea care poate fi folosită și la locul de muncă pentru a studia, a doua să fie folosită la nivel de comunicare. Dar Iată, acestea sunt lucrurile pe care ni le-am propus noi. Aici nu sunt de acord cu dumneavoastră, cu ce ați spus. Vă mulțumim. Acum Doamna Camrevărt are cuvântul. Mulțumesc. Sunt de acord. Nici eu nu sunt de acord cu cele spuse de colega mea. Cred că important e să se înceapă cât de repede posibil, pentru că cu toții știm că tocmai copiii mici sunt cei care învață foarte repede limbi străine. Și de aceea eu cred că aici trebuie să punem accentul în toate statele membre eu aș zice chiar de la grădiniță, așa într-o variantă de joc să se înceapă cu învățarea unei limbi străine și mai ales aici la Bruxelles cred că putem să vedem acest fapt. Există foarte mulți copii care trăiesc în gospodărie bilingve, așa că aceștia învață foarte repede să facă diferența între limbi, cred că vârsta e un lucru important. Pot să constat însă că există anumite greutăți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 ace, acest European Educational Area care trebuie să fie introdusă până în 2020. Știm că educația, sistemele educaționale în mare parte țin de statele membre. Putem să constatăm că există multe state membre care tocmai la învățarea de limbi străine ar trebui să accelereze totul astfel încât să ajungă la aceste obiective. Și eu mă întreb cum putem să convingem statele membre să să-și ia mai multe angajamente, pentru că să îi obligăm nu putem, nu avem cum să-i obligăm. Iată la ce mă gândesc eu. Și apoi, Mie mi se pare și următoarea o idee foarte bună. Avem foarte multe regiuni de frontiere. Eu și eu vin de la frontiera între Germania și țările de jos. Foarte mulți din țările de jos pot să vorbească limba germană, însă invers, cei de pe partea germană nu vorbesc olandeză. Oare nu ar trebui să încercăm să ne asigurăm că această a doua limbă să fie limba țării învecinate, oamenii în vecinătatea cărora trăim? Și ar fi important, bineînțeles, și colaborarea transfrontalieră. Cred că în cazul Spaniei și Portugaliei e mai ușor. Între Olanda și Germania e mai greu și între Germania și Cehia cred că e și mai greu. Însă eu cred că acesta ar fi un model foarte bun cu această două limbă străină, astfel încât să putem să progresăm. Limba înseamnă identitate culturală și de aceea solicit Comisiei din nou acest fapt. Ne dorim să păstrăm această identitate culturală, diversitatea și trebuie să ne asigurăm că și pe paginile noastre de internet toate informațiile sunt oferite în toate limbile utilizate, pentru că și Comisia Europeană trebuie să, să țină cont de această diversitate. Cine dintre dumneavoastră dorește să răspundă? Amândoi, vă rog, pe scurt, să ne oferiți niște răspunsuri. Also die zweite Fremdsprache hängt davon a doua limbă străină. Depinde de cine unde trăiește. Dacă trăiești în, trăiesc în Sarbrücken, de exemplu, am putut să văd proiecte foarte bune între Germania și Cehia, axate pe limbi. Dar, din nou, da, e important. Toată lumea poate să vorbească limba engleză, dar în asemenea proiecte e importantă și acestea două limbă. Să ne gândim la Germania, Polonia, Cehia sau în alt caz să fie germana. Germana poate să fie între Austria și Italia. Totul depinde de interesele pe care le au cei care doresc să învețe o a doua limbă străină și apoi acestea trebuie să se pună în aplicare la nivel local. În regiunile, în orașele europene, lucrurile funcționează. Am organizat diferite evenimente în ultimii ani și e important să sprijinim statele membre, ele să vadă ce e posibil. Există proiecte proiecte minunate pentru pentru profesori, pentru studenți în zonele de frontieră, în orașe în care sunt folosite multe limbi. Încercăm să folosim tot acest potențial. Important e programul Erasmus și sperăm că asemenea programe să se să fie pusă în aplicare și în alte locuri. I, I have no... Dar un comentariu succint. Nu am o idee clară legată de una sau două limbi străine, însă din experiența mea pot să vă spun că acum 15 sau 20 de ani, uh, la admitere, dacă uh, studenții doreau să studieze nu doar chineză, dar, ci orice altă limbă asiatică, li se solicita să știe deja două limbi. Una foarte, foarte bine și cealaltă la nivelul înțelegerii uh, de text am renunțat la această solicitare acum 5 ani, pentru că uh, abilitatea uh, studenților de a mai face asta s-a uh, diminuat considerabil. Nu știu exact de ce pentru că societatea noastră este din ce în ce mai deschisă, studenții au din ce în ce mai multe oportunități, însă învață limbi străine din ce în ce mai puțin. Pur și simplu nu, nu înțeleg uh, uh, de ce stau lucrurile așa. Pur și simplu vă spun uh, care este experiența mea de profesor la universitate în Praga. Acum dau cuvântul doamnei Iambo, coordonator. Merci. Euh, alors, du coup, en tant qu'enseignant... Mulțumim. Ca și uh, învățătoare mă interesează foarte mult acest subiect. Aș avea două întrebări care, firește, sunt legate. Am ascultat cu atenție uh, ceea ce ne-ați prezentat, am, am uitat și la tabele și pot să vă întreb uh, cum vă explicați că există asemenea disparități uh, de performanță între statele membre? Eu cred că înțeleg uh, din perspectivă proprie foarte bine acest tabel. Și apoi, a doua întrebare, pentru a merge în direcția celor renunțate de doamna Lomova. Oare nu cumva există în, pentru uh, relația limbă-cultură uh, mai uh, uh multe mijloace pe care le-am putea găsi pentru a preda o astfel mai bine o limbă străină? Adică uh, cum s-ar putea trăi cultura unei uh, țări înainte de a uh, purcede la învățarea limbii respective? Well, just very briefly, I, I learned Chinese. Eh, foarte succint. Eu una am învățat la școală chineză, pe vremea când nu puteam călători în China, după care am lucrat ca interpret eh, și am lucrat apoi pentru o perioadă foarte scurtă de timp în China și doar prin această experiență am reușit să eh, aprofundez așa cum trebuie această limbă, deși înainte o învățasem bine la școală. Deci, cred că este o parte indispensabilă în învățare pentru a putea ajunge să înțelegi așa cum trebuie complexitatea unei limbi și pentru a putea apoi să o transmiți. Însă, până la urmă, problema este una foarte simplă. Cum anume poți uh, face ca toți profesorii uh, din uh, școala primară până la universitate, toți cei care predau o limbă străină să aibă această ocazie? Nu e ușor, cel puțin pentru profesorii din Cehia, nu e un lucru facil. Als nächste wäre Frau Fasson Doamna Fasson e următoarea. Se află în sală? Nu? Dacă nu, atunci trecem la doamna Anderson. Aveți cuvântul. Ja, guten Morgen. Erstmal vielen Dank für die, uh, für Bună dimineața! În primul rând vă mulțumesc pentru informații, au fost foarte interesante. Uh, eu sunt pentru învățarea de limbi străine și există într-adevăr și o anumită vârstă la care se poate învăța cel mai bine. Cu cât sunt mai tineri copiii, cu atât pot să învețe mai bine. De exemplu, nepoata mea vorbește și limba engleză, vorbește două limbi, a fost crescută acasă cu un vorbitoar, vorbind limba engleză. Acum, în Germania, la școala primară, îi se predă engleză. E un lucru important, însă aici trebuie să fie analizate aspectele calitative, la ce nivel se ajunge, pentru că văd că unii copii nu prea învață engleza. Ar putea să fie ridicat puțin nivelul de predare a limbii engleze în școală și un al doilea punct pe care doresc să îl ating e faptul că nu avem profesori suficienți s-a, nu s-a ținut cont de această problemă timp de mult timp. Ne spuneați că limba transmite o cultură. Când doi oameni din, cu, din, cu două limbi diferite încearcă să vorbească, se ajunge la neînțelegeri. E foarte clar, pentru că cuvintele nu pot să fie traduse atât de exact. Bineînțeles că ajută să vorbim unii cu ceilalți și atunci când vorbim, ce n-am înțeles, la noi acest termen înseamnă așa ceva, la voi cum. De ce vă spun toate acestea? Pentru că vedem în universități există aceste microaggressions, un lucru care consider că e contraproductiv. Când întreb pe cineva de unde vii, atunci pe mine chiar mă interesează să învăț ceva despre cultura acelei persoane, dar această întrebare este văzută în principiu ca fiind o microagresiune și ca reprezenta discriminare. Așa că aș dori să-mi spuneți câte ceva despre această microagresiune și dacă nu cumva ea e tocmai contraproductivă pentru înțelegerea între popoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Aș dori să-i răspund și doamnei Embu acum despre acele diferențe existente în, între statele membre. O parte dintre aceste diferențe reiesc din sistemele educaționale diferite, apoi și media, dar e un subiect pe care nu îl voi um, discuta eu acum, cât despre școală. Începutul a primii ani de școală sunt importanți. Cum arată lucrurile? În anumite state membre, a doua limbă străină începe să fie predată în clasa a noua. E foarte greu să se facă așa. După mobilitatea, doamna Șoidrova ne vorbea despre Erasmus, important pentru mobilitatea elevilor, dar important și pentru important ar fi și formarea profesorilor și ar trebui să aibă perioade de formare în străinătate. Și apoi ne, avem nevoie de o pedagogie foarte bună pentru predarea de limbi. În continuare, din păcate, există exemple în care predarea unei limbi înseamnă predarea unor cuvinte. Și putem să constatăm asemenea fapte, dar important e să, exist, să se exprime acest interes pentru învățarea de noi limbi și apoi să fie crescut nivelul, să se profite și de noile tehnici informaționale existente. Calitatea formării profesorilor, aici aveți dreptate, e un punct pe care trebuie să-l analizăm. De exemplu, americanii, eu nu știu nimic, așa că nu pot să vă spun nimic. Just, just very, just very briefly, Uh, foarte succint. Cred că modul de viață american este foarte diferit de felul în care trăim noi. E o cultură diferită, iar accentul pe uh, intimitatea mediului tău este mai pronunțat. Noi suntem mai curioși unii față de ceilalți, iar mie nu mi se pare că acest lucru este greșit. Für Frau Faron ist Herr da als Koordinator und möchte gern. Domnul Morg, în, din partea doamnei Floron, aveți două minute. Yeah, it's, thank you. I mean, it's... Mulțumesc. Loran trebuie să, să plece pentru că a avut o problemă dar uh, haideți să ne uităm puțin la acest grafic din imagine de la sfârșitul prezentării care prezintă Franța și Regatul Unit, uh, uh, țările noastre, chiar la sfârșitul listei. Deși suntem națiuni cu o populație extrem de vastă. Știm că engleza și franceza sunt limbile cele mai des vorbite, însă primul grafic ne arată că totuși ne mișcăm în direcția cea bună, comparație cu situația din 2003 sau 2016. Atât Regatul Unit uh, cât și Franța au făcut progrese. Însă întrebarea mea este următoarea. Ați uh, strâns aceste date la nivelul uh, statelor, dar ce se întâmplă la nivel regional? Oare datele regionale vă arată altă imagine? Eu trăiesc în nordul uh, Angliei, uh, vin din Northshire și uh, regiunea, regiunile noastre pot să spun că sunt uh, uh diferite, au, au demonstrat asta și la opțiunea de vot pentru uh, uh Brexit. Oare există <laughs> oare vreo corelare între cei care au votat ca Marea Britanie să rămână în uh, Uniunea Europeană și cei care uh, stăpânesc mai bine uh, o altă limbă? Și așa ajung și la Erasmus+. Plus. Uh, ați au, auzit uh, care e părerea unor uh, profesori aici. Eu m-am ocupat cu tinerii de la 16 până la 18 ani, 19 ani și aș vrea să aflu care ar putea fi ocazia prin care acești tineri ar putea să ajungă în Europa, să cunoască Europa și așa mai departe. Uh, tinerii cu care am lucrat eu veneau din clasa uh, muncitoare, oameni cu posibilități destul de reduse prin urmare, mă întreb cum ar putea să ajungă Europa și la aceste comunități mai defavorizate. Mă întreb cum ar putea să beneficieze și acești tineri de experiența uh, din Europa, pentru că dacă ar face, ar putea reveni acasă schimbând percepția uh, comunităților. Am văzut că naționalismul uh, e pe val uh, uh, și în țara noastră și uh, Poate că importanța acestor uh, programe cu Erasmus ar putea fi uh, sporită dacă ajunge și la aceste categorii de oameni. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Mohamed. Doriți să răspundeți acum? Vă rog pe scurt, pentru că ne presează timpul. Mulțumesc! Acel tabel sau acele hărți cu informațiile noastre țin de programul școlar din regiuni. Acelelalte au fost chestionare, nu avem niciun fel de date la nivel regional. Despre Erasmus, într-adevăr, în evaluarea Erasmus am putut să vedem că cei care au participat la program au reușit să învețe foarte multe și în termen de limbă și în ceea ce înseamnă înțelegerea unui alt stat. Așa că acum ne ocupăm și de Erasm, programul Erasmus pentru viitor. E un lucru pe care îl vom continua și ne bucură foarte mult. Mulțumesc! Ich möchte jetzt äh, das Wort. Și acum îi dau cuvântul doamnei Mebade. Două minute. Uh, since speak about language diversity... Dacă toți vorbiți despre diversitate lingvistică, vă adresa întrebarea mea în limba letonă. no Aș dori să pun o întrebare și să fac și un comentariu din perspectiva limbilor mici. Limba letonă e o limbă foarte mică dacă e să o comparăm cu germana, engleza, rusa. Sunt și Rusia e țara noastră vecină. Vorbim de o limbă baltică, limba letonă, divas, trīs svešvalodas. Un man tā vispār nešķiet lielākā. Situația noastră, situația din statul nostru. La noi, foarte mulți copii pot să învețe multe limbi străine la școală. Învață nu doar una, ci chiar două, trei. Din păcate, Cred că astfel se pierde limba noastră maternă, limba letonă. Foarte mulți copii își petrec două, trei ore pe zi în spațiul digital și în spațiul digital limba utilizată e de cele mai multe ori engleza. Și ce se întâmplă atunci? Copiii din Letonia folosesc engleza ă, zi cu zi, în parte. Eu mă întreb, cât timp va mai trece până când limba noastră maternă se va deforma și se va pierde probabil, pentru că lucrurile se dezvoltă foarte repede în această eră digitală și de aceea am o întrebare pentru invitații noștri de astăzi. Există studii în acest sens și anume ce se întâmplă cu limbile mici în era digitală? Care e influența domeniului digital asupra limbilor mici? și aș face și o propunere pentru noi, pentru colegi. Eu cred că ar trebui să existe un fel de monitorizare a limbilor mici. Vorbesc nu doar despre cele mai mici, există și altfel de limbi în care există 1,5 vorbitori. Mulțumesc, vă rog acum să ne răspundeți. I am sorry to say. Regret să spun pentru că și eu sunt vorbătoare unei limbi mici, că în natura dezvoltării umane uh, limbile uh, dispar. Eu cred că trebuie să ne protejăm propriile limbi, însă limbile își trăiesc viața atunci când sunt utilizate și sunt cultivate. Dacă nu sunt folosite sau nu sunt cultivate, ele dispar. E păcat la noi, la universitate, se predă limba letonă, iar cercetătorii, lingviștii, țin foarte mult la păstrarea acestor limbi. Însă limbile pot fi păstrate doar de, de oameni. Câtă vreme oamenilor le pasă de limba lor și, și o cultivă și o folosesc, uh, limba trăiește. Deci, până la urmă, totul stă în mâinile dumneavoastră. Un Koordinator încă un coordonator, domnul Chizeliurec, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Poate sunt singurul din uh, această sală care nu poate să-și vorbească limba maternă, însă care nu poate vorbi niciuna dintre uh, limbile oficiale ale uh, Republicii Cipru, care este stat membru al Uniunii Europene. Și așa voi trece la a vorbi cealaltă limbă oficială a Ciprului, uh, uh, greaca. Până la urmă, într-un spațiu comun cum este Europa, Trebuie să garantăm un spațiu pentru cultură. Firește, acest lucru nu este posibil fără a cunoaște limbi străine. Trebuie însă să fim atenți atunci când vorbim despre multilingvism la diverse aspecte. Anumite limbi uh, sunt limbi care au fost impuse. Alte limbi sunt mai importante decât celelalte, în lumea traducerilor, să spunem. Câte cărți se traduc în limba greacă, în limba germană, în franceză, venind din uh, statele mici. Dacă ne dorim să avem un spațiu cultural comun, trebuie să putem uh, să facem schimb de uh, memorii nu doar uh, piața contează și libera circulație a lucrătorilor. Avem nevoie de un spațiu cultural comun și ar trebui să putem să ne împărtășim uh, identitatea. Trebuie să fim la curent ceea ce se traduce, ceea ce nu se traduce. Am putea avea, să zicem, o editură europeană care ar putea să pună accentul pe uh, susținerea limbilor mici. Pentru ca opere scrise în respectivele limbi să poată fi traduse. În țara mea, în Cipru, și acum trec la limba engleză, uh, Cipru are oficial două limbi, iar cetățenii noștri nu ajung să învețe uh, ambele limbi. De aceea mă interesează și uh, încercarea de a susține învățarea limbilor din statele vecine Poate că învățăm uh, limbi de circulație, însă ratăm uh, uh, ocazia de a învăța limbile statelor vecine. Și închei acum. E, auch meine zwei... Nu sunteți singur și limba mea, a doua limbă pe care o vorbesc eu e e romanez și nici eu nu pot să mă exprim, nici să o ascult uh, această limbă astăzi. Bine, mergem acum mai departe la următorii vorbitori și vă rog câte un minut domnului de Vesa pentru întrebare. Muchas gracias, señor... Mulțumesc, domnule președinte. Și prezentatorilor din această dimineață, pentru că subiectul este unul foarte interesant, mai ales că eu vin dintr-o limbă care are mai multe limbi oficiale și trebuie să luăm în considerare faptul că învățarea unei limbi străine, lucru pe care îl susțin de altfel, dar trebuie să înțelegem că în Spania mulți dintre studenți învață și castilianul, și catalanul, și limba din țara bașcilor, pe lângă care și engleza, care este consolidată ca limbă străină și ideal ar fi să se mai învețe o a doua limbă străină, franceză, germană sau alte limbi. În acest sens, după părerea mea, poate sistemul educațional, din perspectiva celor spuse de colega Șoltrova la început, deci poate că este supraîncărcat cu învățarea de limbi. Se vorbește mult despre Erasmus Plus, însă există și alte ocazii Există structura europeană de solidaritate care este o ocazie de a învăța un an întreg o altă limbă străină pe care poate n-ai putut-o învăța la școală. Dacă vă puteți apropia de sfârșit, spune domnul președinte. Da, adică deplas- înainte de a merge într-un alt stat membru, poți să mergi acolo și să înveți o limbă străină de la zero, să spunem. Adică n-ai, dacă n-ai învățat-o deloc la școală. Ich würde gern die Fragen alle zusammenfassen. Aș dori să grupăm acum întrebările pentru că ne presează într-adevăr timpul și trebuie să continuăm, așa că vom asculta toate întrebările și apoi vă voi da cuvântul să răspundeți. Als nächste bitte Frau Benj Doamna Benjamia. Gracias, presidente. Mi... Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Uh, în urma intervenției colegiului din Spania, vă pot spune că noi în Spania avem un patrimoniu lingvistic foarte bogat, e adevărat, dar există regiuni în Spania unde oamenii sunt privați de un drept fundamental, să fie educați în limba maternă. Există regiuni cum ar fi insulele Baleare, Catalunia, în comunitatea valenciană în țara bașcilor, unde copiii nu pot să meargă la școală în limba lor maternă. Deci dacă vrem să sărbătorim ziua limbilor, o mare bogăție pentru Europa, pentru Spania, să nu lipsim copiii de un drept fundamental, și anume dreptul de a învăța în limba maternă. Constituția Spaniei vorbește de faptul că toți spaniolii au dreptul și obligația de a cunoaște limba spaniolă și în regiunile în care se vorbesc alte limbi există această oportunitate minunată de a fi bilingv, dar există și milioane de copii în Spania care în prezent uh, nu pot uh, să meargă la școală în limba maternă, uh, de la cele mai mici vârste până la finele ciclului de educație. Mulțumesc, doamna Boșco, aveți un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O să continu în aceeași direcție cu antevorbitorii mei. Nu doar că este important să avem ocazia să învățăm la școală în propria limbă, inclusiv în cazul elevilor din care provin din comunități minoritare, dar important este ca și copiii din comunități majoritare să învețe limba minorității, pentru că atunci conviețuirea ar fi mai ușoară. Programele Erasmus ajută studenții să își perfecționeze cunoștințele lingvistice, inclusiv pronunția. Este important să atragem și vorbitori nativi ai limbilor, astfel încât elevii, studenții să poată învăța de la aceștia limba de la un vorbitor nativ. Deci nu trebuie ca de fiecare dată să meargă studenții peste hotare, ci și invers. Domnul Sfer, aveți un minut acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu vin din Slovenia și acolo slovena este vorbită cam, sau în general la nivel global, cam de 2 milioane de persoane. Este un miracol că mai avem încă această limbă, având în vedere că țara noastră se află între Italia, Ungaria, Germania și alte țări, um, alte națiuni slave. Deci vedem că există mari grupuri lingvistice care ne înconjoară și totuși limba noastră a supraviețuit. De ce? Pentru că am predat-o în școli uh, sute de ani. Cred că acesta este principalul mobil pentru, motiv pentru care limba noastră e așa puternică. Dacă e să ne referim la graficul foarte interesant pe care ni l-ați arătat în prezentarea dumneavoastră, în ceea ce privește competențele lingviste pentru prima limbă, e adevărat, țările mici, cu o limbă mică, sunt cele care au cel mai mare succes pentru că trebuie să învețe limba țărilor înconjurătoare. Domnul Prezir are cuvântul. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Eu vreau să abordez multilingvismul dintr-o perspectivă politică și să pun o întrebare comisie. Avem această zi europeană a limbilor, dar este un mare paradox, având în vedere că limba engleză tronează peste tot. Fiecare deputat ar trebui să aibă acces la toate documentele în limba sa, dar există un statut consacrat în tratat și jurisprudența Uniunii care neagă acest lucru. În Carta Drepturilor se spune că trebuie să se respecte diversitatea culturală, religioasă și lingvistică. Articolul 158 din regulament și statutul deputaților spune că toate documentele trebuie redactate în toate limbile. Ombudsmanul spunea că accesul la informații într-o limbă cunoscută este esențial pentru a lupta împotriva euroscepticismului. Dar engleza se regăsește și în discuțiile în Parlament și în posibilitatea cetățenilor de a-și exersa dreptul la un control democrat. Cum să asigur tuturor parlamentarilor respectarea drepturilor uh, și cum să obligăm instituțiile să-și uh, îndeplinească îndatoririle? Mulțumesc! Dacă vreți să răspundeți, domnule Toci, aveți acum cuvântul. Când vorbim de diversitate lingvistică în Europa, vorbim de toate limbile, și cele mari, dar și cele mai mici și regionale. Există multe proiecte în cadrul Erasmus care sunt făcute și în limbi mai mici. Limbile regionale au fost bine evidențiate și anul trecut în evenimentele organizate și am văzut că au funcționat și în Spania, în țara în Baștilor, în Catalonia. Sunt proiecte care au funcționat foarte bine proiectele, dar ce pun mai departe statele membre în aplicare depinde de fiecare situație. Noi sprijinim toate limbile și limbile mici și cred că doamna Bocșor ne spunea că important sunt și profesori. Există mobilitate pentru profesori și în cadrul Erasmus. E un element important pe care ne dorim să îl continuăm. Mulțumesc! Vă mulțumesc, îi mulțumesc doamnei Lomova, îi mulțumesc domnului Toici pentru prezentări, pentru informațiile oferite, mulțumim, le mulțumesc și coordonatorilor și acum Haideți să mergem mai departe. Mi-au la revedere de la invitații noștri. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și trecem acum la schimbul de opinii cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. E următorul punct de pe ordinea de zi. Această dezbatere cu Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene. Aici, îi urez bun venit, bun venit directorului general al centrului, domnul Bedonit Vitale. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, în această săptămână a zilelor limbilor europene, după o prezentare generală a Centrului de Traduceri pentru instituțiile Uniunilor Europene. Vă rog să părăsiți sala în liniște. Mulțumim! Donc après une présentation générale du centre de traduction des organes Spuneam că prezentarea activităților Centrului de Traduceri, mai ales pentru perioada 2018, după care o să vă spun care sunt punctele foarte slabe și oportunități. Centrul de traducere a etat înființat acum 25 de ani, o agenție europeană cu sediul la Luxemburg, are propriile resurse financiare care provin exclusiv din facturarea directă a clienților pentru servicii adică nu sunt subvenționați. În 2018, centrul avea 183 de funcționari și 23 de agenți temporari, un consiliu de administrație și un director. Avem patru departamente cu aproximativ 100 de traducători care fac traducerile în cele 24 de limbi. Deci a fost creat de legiuitor acest centru. În regulamentul de bază se spune că centrul va garanta serviciile de traducere necesare funcționării instituțiilor și centrul specializat unic va acoperi nevoile de traducere ale unui număr important de instituții din Uniunea Europeană. Dar trebuie să existe și o abordare ergonomică. Am înțeles ce a dorit legiuitorul, să facă economii de scară pentru cele 552 de cupluri de limbi, să centralizeze costurile ascunse ale externalizării pentru mini-servicii, să evite proliferarea mini-serviciilor de traducere și să nu fie nevoie să se facă mai multe cereri de ofertă. Misiunea sa este uh, una cu mai multe subelemente. Ideea este să ajute fiecare cetățean să comunice în limbă proprie, să realizeze traduceri și alte prestații lingvistice de care clienții au nevoie, facilitând accesul la serviciile lingvistice și implementând tehnologii din domeniul lingvistic cu o ofertă de servicii sigur adaptată. Există 67 de instituții care sunt clienții acestui centru în prezent, instituții europene, printre care parchetul european, European Library Authority și altele. Câteva cifre cheie. Centrul are un buget de aproximativ 45 de milioane de euro. În 2018 era 41,28 pentru 44 milioane cheltuieli și un dificil structural de 3,3 milioane euro finanțate dintr-un fond de rezervă de care dispune cercul, fondul de rezervă pentru stabilitatea prețurilor peste 360.000 de pagini de documente, 412.000 de pagini de mărci comunitare traduse, 672 de zile de muncă om per total. Există 10% dintre traduceri externe care au fost corectate înainte să fie livrate clientului și prețul în medie Prețul în medie pe pagină este de 68 de euro, pentru că politica noastră tarifară ia în considerare sau folosește un sistem de memorizare pentru reglarea tarifelor. Evoluția numerelor, numărului de pagini traduse a crescut odată cu multiplicarea numărului de limbi folosite, obiectivele au fost și ele adaptate. Vedeți că din 2010 uh, mijlocele au scăzut, am ajuns la 183 de funcționari sau temporari acum 193 în 2018. Aici vedeți marea diversitate de clienți și volumul care variază foarte mult. Există mulți mici clienți care au nevoie de serviciile noastre și care n-ar putea sau cu greu s-ar putea adresa pieței pentru serviciile pe care le propunem. Aceasta este o imagine interesantă, mai ales pentru doamna vicepreședintă, zic eu. Vedeți că engleza, ca limbă sursă, reprezintă 90% din textele care sunt trimise spre tradus. Din păcate, letona n-a apărut aici, dat fiind că reprezintă o pondere foarte, foarte mică, infimă, um, Cred că este cu mult, cu mult sub 1%. Centrul a tradus și către limne europene 3%, 11.000 de pagini din cele 363.000 de pagini traduse. Câteva cuvinte privind modelul economic al centrului. Veniturile vin din facturarea clienților exclusiv. Externalizarea este principiul de bază. 86% dintre traduceri sunt externalizate, adică un sfert din bugetul nostru, 11 milioane de euro. Traducerile sunt revizuite intern, 100%. De aceea avem nevoie de 24 de echipe lingviste. Avem mici echipe de traducere care fac traducerile urgente sau confidențiale în intern, cam 20% din cerere și, sigur, revizuirea traducerilor externalizate. Traducătorii folosesc, deci, instrumente eh, care memorizează, traducere automată, baze terminologice. Pentru fiecare traducere se folosește acest sistem. Aici aveți informații referitoare la volum. Lucrăm pe multe domenii. Clienții noștri sunt agențiile europene, de la Agenția Medicamentelor până la Securitatea Alimentară, trecând prin ferate, aviație, cu o creștere a organismelor de control bancar. Acceptăm toate tipurile de format, suntem foarte flexibili, diferite servicii, traducere, terminologie, subtitrare video și încercăm să ne asigurăm că traducerea este uh, făcută și pentru site-urile web. Pentru că cer, se cer foarte mari eforturi aici. Un proces de asurare a calității este esențial, este o plus valoare pentru noi. Începe de la recrutare și formarea continuă, cu cereri de oferte specifice, sisteme dinamice pentru eliminarea traducerilor externe care produc o proastă calitate. Este și o muncă pregătitoare aici și o urmărirea nivelului de satisfacție al clienților. Apoi avem IATE, baza terminologică, cea mai mare bază terminologică deschisă publicului, eforturile centrului. Politica multilingvismului permite conectarea cetățenului cu actorii Uniunii Europene și centrul este facilitatorul. Centrul a creat o organizare și, de, și instrumente performante pentru activitatea sa, care au fost examinate de serviciile de audit din 2009, care a conchis că procesul și instrumentele sunt adaptate, eficiente și eficace. Exact la asta ne și așteptam. Principalele caracteristici ale acestei organizații sunt o automatizare a sarcinilor, servicii specifice și utilizarea sistematică a instrumentelor de memorizare a traducerii. Traducerea automată este folosită Astea au fost punctele noastre forte, să vă arăt acum care sunt punctele slabe. Clienții au uh, părerea că plătesc prea scump un serviciu pe care l-ar putea avea aproape gratuit cu Google, Deep, e-translation. Centrul este în Luxemburg, trebuie să se respecte statutul agenților și regulamentul financiar Care sunt riscurile? Ei bine, riscurile sunt ca acești clienți să se uh, să folosească serviciile externe. Regulamentul actual spune că serviciile de traducere necesare pentru funcționarea agenției sunt asigurate de centrul de traducere. Interpretarea termenului traducere în în sensul larg al serviciilor lingvistice în domeniul scris ar putea să schimbe lucrurile. Inteligența artificială uh, ar putea schimba lucrurile. Pur și simplu am eliminat termenul traducere din uh, activitățile centrului de traducere. Clientul centrului va putea să interpreteze reglementarea spunând că traducerile automate nu sunt uh, traduceri, ci că am dreptul să externalizez, inclusiv revizuirea, fără să fie nevoie să mai tragem prin centru. Ce rămâne de făcut? Dacă îmi permiteți, domnule președinte, ce să facem? creștem eficacitatea și eficiența, dar centrul are un scurt plan de transformare și desfășoară acțiuni de comunicare cu clienții săi. Însă trebuie să mergem mai departe și centrul are două opțiuni. Distribuirea unei interpretări precise a noțiunii de servicii de traducere, să le numim servicii lingvistice în domeniul scrisului. Să înlocuim serviciul de traducere cu servicii lingvistice în domeniul scrisului cu o notă explicativă cu regulamentul fondator al centrului, textele standard incluse în regulamentul de bază a unei noi agenții și în regulamentul de bază existent prin un amendament să facem aceste modificări. Avem nevoie de o masă critică de activități pentru a-și acoperi cheltuielile de funcționare cum am spus, 552 de cupluri de limbi și așa mai departe. Deci trebuie să continuăm să dăm centrului mijloacele necesare pentru a-și ajuta clienții să-și implementeze politica multilingvismului, așa cum ați spus și dumneavoastră, într-o scrisoare adresată directorului centrului în 2018. Mulțumesc! Tale. Vă mulțumim, domnule Vitale. Stimați colegi, stimate colege, acum chiar ne presează timpul. Interpreții și interpretele noastre ne vor părăsi în curând. Avem un timp foarte restrâns la dispoziție în care puteți să puneți întrebări și dacă vor fi foarte, foarte scurte, putem să facem și o listă cu vorbitorii. Aștept să-mi semnalizați că doriți să, intervine, nu, să interveniți, nu vă pe nimeni, ba da, o persoană Europeană, domnul Slavakov. Vă rog, foarte pe scurt. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Domnule Vitale, V-am ascultat cu foarte mare atenție. Ne spuneți că scopul dumneavoastră este să ajutați instituțiile europene atunci când au prea multe solicitări de traduceri. Știu că dumneavoastră colaborați cu multe agenții europene și că toate, toate acestea depind de serviciile dumneavoastră. Ne spuneți în același timp că țineți la calitate. Conform tratatului Uniunii Europene, Uniunea are obligația să promoveze și să încurajeze diversitatea culturală și lingvistică în Uniune. Din câte știu eu, puteți să oferiți traduceri și în alte limbi. Întrebarea mea e următoarea. În ce alte limbi efectuați traduceri? Care sunt, care procentajul pentru acest tip de traduceri. Eu examinez acest subiect în grupul meu politic, grupul ECR, în cadrul procedurii de control bugetar și voi examina cu atenție și scrisoarea dumneavoastră. Doamnă Bontin, aveți cuvântul un minut. Am un comentariu și o solicitare și o întrebare când traduceți pentru Parlament. Ar fi foarte bine dacă ați fi consecvenți în abreviațiile folosite pentru partidele politice. 60, 600 dintre noi suntem noi aici. Eu am fost foarte confuză între PPE, EPP. Am crezut că sunt două partide diferite timp de multă vreme. Deci dacă ați putea să dați dovadă de consecvență, ne-ați ajutat foarte mult. Și acum ceva mai serios. Sunteți pregătiți să faceți traduceri pentru limbajul semnelor? Am fost foarte aproape de a alege un uh, europarlamentar cu deficiențe de auz și m-ar interesa să știu ce ați putea să faceți dacă vine vreun, vreo persoană cu probleme de auz în orice națiune. Monsieur Vitale, please short message. Vă mulțumim, domnule Vitale, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Rolul centrului de traducere e să traducă, să traducă texte și nu avem cum să abordăm limbajul semnelor, din păcate. Astăzi, poate că mâine vom putea avea și o asemenea sarcină, însă acum nu ține de noi să facem așa ceva. Dacă vorbiți despre traducere din limbajul semnelor, eu mă gândesc la interpretariat mai degrabă. Cred că acesta ar fi mai apropiat, interpretariatul și nu traducerea. Iată răspunsul meu. Ich sehe keine weiteren Fragen. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Stimate colege, stimați colegi, închid reuniunea noastră, ne revedem aici la ora 15 în această sală și le mulțumesc interpreților noștri pe mai târziu și o pauză de prânz plăcută. Mulțumesc!